Deci fiți bineveniți aici în Parlamentul European. Samos! Acum trecem la voturi. Votăm mai întâi. Doamna Roncelli are cerut cuvântul. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu câteva... Mă scuzați, profit de câteva secunde pentru a exprima faptul că nu sunt de acord cu faptul că Consiliul uh, a refuzat raportul Estrela în ce privește concediul de maternitate și vorbesc în numele tuturor mămicilor și a tuturor tăticilor care sunt deosebit de dezamăgiți. Condamn această hotărâre și mă întreb înspre ce Europa ne îndreptăm. A refuza asemenea propunere înseamnă să fii împotriva familiilor de astăzi și mai ales împotriva familiilor de mâine. Mulțumim, doamnă Roncelli. Acum trecem la votul raportului domnului Böge privind mobilizarea Fondului de Solidaritate, al UE pentru Portugalia din cauza inundațiilor și din cauza furtunii uh, Xintia în Franța. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Trebuie să fie vot cu majoritate calificată. <coughs> Se cierra la votación. S-a închis votul. Propuesta queda pro... Propunerea a fost adoptată. Și acum votăm raportul Surian, proiectul de buget rectificativ, uh, vot unic, prin apel nominal s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Y la propuesta queda también aprobada. Se adoptă. Acum votăm o serie de rapoartele doamnei Matera în legătură cu mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Mai întâi, Um, mobilizarea fondului în ceea ce privește Slovenia, vot uh, prin apel nominal, s-a deschis uh, votul care trebuie să fie cu majoritate calificată. Se cierra votația. S-a închis votul. Se adoptă. Um, tot mobilizarea fondului de ajutoare la globalizare pentru regiunea Heidelberg. Uh, vot unic, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Tot mobilizarea fondului de ajutare, ajustare la globalizare în interesul industriei producătoare de automobile din Polonia s-a deschis votul, tot cu majoritate calificată. Trebuie să se adopte acest raport. S-a închis votul. Se adoptă. Același subiect, comerț cu amănuntul Spania, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. Același subiect uh, în domeniul textilelor, uh, de comunitatea Valencia, uh, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Același subiect, pentru sectorul pietrei uh, naturale în uh, Comunitatea Valenciana s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la un alt raport tot în legătură cu mobilizarea Fondului de Ajutare la Globalizare. regiunea Lear, Spania, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Același subiect, regiunea Poznan, Polonia. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim, doamna Matera. Sunt sigur că toți cei care beneficiază de pe urma acestui fond vă vor fi foarte recunoscători. Trecem la raportul Moraes în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare a directivei 2003-109 CE la beneficiarii unei protecții internaționale. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la mm, recomandarea doamnei Grisper în legătură cu acordul dintre UE și Georgia privind facilitarea eliberării vizelor. Vot unic prin apel nominal s-a deschis votul. Nu, mă scuzați, spune domnul președinte, nu este vot prin apel nominal. Prea m-am obișnuit să cer voturi prin apel nominal. Deci, votăm uh, raportul Grisbeck. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la raportul doamnei Zanichi privind instituirea unei capacități de reacție rapidă a UE. Uh, aici, într-adevăr, avem uh, vot uh, unic prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votat. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Swinburne. În legătură cu reglementarea tranzacțiilor cu instrumente financiare, vot unic Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la raportul doamnei Ana Gomes privind întărirea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare. Are cuvântul doamna raportor Gomes. Riscos químicos, biológicos, radiológicos. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Astăzi din cauza uh, acestor tehnologii care sunt atât de disponibile, atentatele teroriste sunt și ele posibile și uh, să nu uităm că atunci când are loc o catastrofă nucleară sau biologică nu există frontiere și ele reprezintă o, o foarte mare amenințare împotriva sănătății umane atunci când au loc uh, asemenea dezastre, ne dăm seama, așa cum s-a întâmplat în Ungaria, nu cu mult timp în urmă, că multe lucruri puteau să uh, fie uh, făcute pentru a preveni asemenea accidente. De asemenea, ați văzut cum s-au uh, trimis prin poștă pachete cu explozibili din Yemen către mai multe ambasade europene. De aceea trebuie ca în statele membre să se ia mai multe măsuri pentru a preveni posibile uh, situri uh, sensibile și pentru a preveni asemenea acte. Avem nevoie de un răspuns la nivel uh, european în cazul declanșării unei asemenea crize. Și de asemenea avem nevoie de o forță civilă europeană care să poată să acționeze repede. În anul 2009, Consiliul a adoptat un program, însă acest lucru nu este suficient pentru că nu toate statele membrele îl aplică. Dacă o singură verigă uh, se rupe, întregul lanț uh, cade cu totul la pământ. De aceea avem nevoie de o legislație armonizată care să fie aplicată peste tot. De aceea trebuie să existe o mai multă cooperare între forțele de luptă și uh, corpurile speciale uh, civile care sunt mobilizate în caz de catastrofă naturală. Avem nevoie de sisteme integrate, cum spuneam, de protecție. Și credem că acest raport va furniza un instrument important în baza tratatului de la Lisabona. Încă o dată, mulțumim doamne Gomes pentru această explicație. Și deci, vot unic al acestui raport. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la raportul doamnei Mănescu privind buna guvernanță și politica regională a UE. Vot unic prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra, se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Acum Trecem la raportul domnului Diaz Pemera privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum votăm propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. abțineri. Se adoptă. Și votăm acum prin apel nominal proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. Acum, doamnelor și domnilor, avem raportul Mathieu, la care avem foarte multe amendamente. Așa că vă rog să ridicați bine mâna, să nu vă obosiți la jumătatea votării și să nu mai ridicați brațul. Vă rog frumos să vă mențineți în formă de-a lungul întregului vot și să ridicați bine mâna, pentru că dacă nu, vom pierde mult mai mult timp. Deci votăm raportul Mathieu privind procedura unică pentru solicitarea permisului de ședere, de ședere și de muncă. Pero un bloc... Mai întâi avem un bloc de 36 de amendamente din partea Comisiei Libe. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la o serie de amendamente. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Bine, vom verifica atunci. Pentru amendamentul 13 s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate largă. Trecem la amendamentul 16, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se respinge. Ahora votamos. Acum votăm amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Deci pentru amendamentul 17 s-a deschis votul. Ah, se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul 18. Începem nu tocmai bine, nu-i așa? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Abțineri? Vom verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul 19. C'est dificile, parce qu'il y a une différence de 6 votes, 7 votes. E dificil pentru că diferența este mică, spune domnul președinte. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51 pentru, vă rog să ridicați mâna, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, vom verifica. Pentru amendamentul 51 s-a deschis votul. Este dificil. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 63. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum trecem la amendamentul 65, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. C'est toujours la même majorité. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 74. Veți să verificăm. Bine, verificăm. Pentru amendamentul 73 s-a deschis votul. Yo había dicho rechazada, ¿no? Sí, sí. A ver si hay suerte. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar totuși vom verifica. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Într-adevăr se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem la amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 30, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 91, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 119 cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și trecem la amendamentul 31, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 113 devine caduc. Trecem la amendamentul 120 prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la votul amendamentului 32 prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 114 devine caduc. Trecem la amendamentul 34 prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 115 devine caduc. Votăm două amendamente identice, 36 și 121. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 43 devine caduc. Și trecem la amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Vom verifica. Pentru amendamentul 93 s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se respinge acest amendament 93. Trecem la amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Se adoptă. 94. Trecem la amendamentul 95. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 48 devine caduc. Trecem la amendamentul 50. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Trecem la amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Cred că se respinge, dar vom verifica. S-a deschis votul pentru amendamentul 96. Se cierra votación. S-a închis votul. Într-adevăr, se respinge. Trecem la Amendamentul 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 54 devine caduc și trecem la amendamentul 55. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. Deci, pentru amendamentul 99 s-a deschis votul. Se cierra votația. S-a închis votul și amendamentul 99 a fost adoptat. Foarte bine. Acum, amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 57 este caduc. Acum, amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost adoptat, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 101. Se cierra votación y la 101 queda... A... S-a închis votul și amendamentul 101 a fost adoptat. Trecem la amendamentul 102. Cine este pentru? Votul și contra. Abstențion. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Doamna Speroni, ați cerut cuvântul? Domnul Speroni, mă scuzați, mulțumesc, domnule președinte. Vă rog frumos să țineți cont și de uh, amendamentul domnului sau doamnei Beloni. A, avem o problemă tehnică cu monitorul, dar, uh, domnule Speroni, spune președintele, da, uh, va fi rezolvată problema cu monitorul. Haideți să continuăm. Acum, amendamentul 103, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. <coughs> Se cierra votación. S-a închis votul. Amendamentul 103 a fost adoptat. Trecem la amendamentul 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și amendamentul 67 este caduc. Amendamentul 105 este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 107. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul pentru amendamentul 107. <clears throat> Se cierra votación. s votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 109. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Se adoptă și numărul 68 este caduc. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 111 vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Este adoptat. 69 este caduc. 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă rog frumos să ridicați mâinile, pentru că altfel nu sunt tot timpul sigur de ceea ce văd. Continuăm. Amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 77, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul și amendamentul 77 este adoptat, ceea ce înseamnă că amendamentul 116 devine caduc. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Atunci votăm amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Bine. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum, în același timp, amendamentele 11 și 81. Cine este pentru? Sunt amendamente identice. Împotrivă. Abțineri. Sunt respinse. A, mă scuzați, adoptate, spune președintele. Adoptate. Da, da, au fost adoptate. Votăm amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Votăm amendamentul 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm atunci. Verificăm 82, numărul 82. S-a deschis votul. <clears throat> Se cierra votación. S-a închis votul. Y aprobada, efectivamente. Bueno. Se adoptase. Amendamentul 117, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Este respins. Atunci votăm amendamentul 83, tot vot prin apel nominal s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Amendamentul 83 este adoptat. Votăm amendamentul 118, tot vot prin apel nominal s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Amendamentul 118 este respins. Votăm atunci amendamentul 84. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine. Amendamentul 86. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se adoptă amendamentul 86, numărul 14 este caduc. Amendamentul 87, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 87 a fost adoptat. Votăm amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bine. Votăm întreaga propunere astfel modificată. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să verificăm. Votăm la propunerea la comisión și modificată. Deci votăm propunerea comisiei astfel modificată. S-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. Este respinsă. Vale, vale, vale, vale. Bueno, dado que, dado que la propuesta... Având în vedere faptul că propunerea a fost respinsă, dăm cuvântul comisiei. Are cuvântul doamna comisar. The last one? Come on. What's the last one? What, what do we take? Um, Mr. Mr. Pre Mr. President. Domnule președinte, după cum vă dați seama, ascult și uh, privesc și cred că am uh, primit mesajul pe care l-ați transmis, l-ați uh, transmis colegiului și cred că este vorba de un mesaj foarte clar. Desigur, este vorba de un uh, mesaj uh, obiectiv, ținând cont de faptul că au au existat acțiuni numeroase. Însă, domnule președinte, colegii mei vor reveni cu o nouă poziție după ce vom discuta în uh, cadrul colegiului. Bien, por consiguiente, eh, la propuesta se devuelve a la comisión. Așadar, propunerea se reîntoarce la comisie, spune președintele. <laughs> Săracă. Se întâmplă așa de rar, adevărul e. Da. Domnul Farcaș a cerut cuvântul. Conforme al articolul 175 și al articolul 50. Domnule președinte, potrivit articolelor 127 și 175, noi trebuie să știm dacă Comisia va reface o propunere legislativă, pentru că nu este uh, un proces automat. Comisia executivă trebuie să ne spună dacă își retrage propunerea actuală pentru a face o nouă propunere Parlamentului. Eu, señor Cercas. Are acum cuvântul doamna comisar ca să poată răspunde. Noi vom cere doamnei comisar să își precizeze poziția, numele comisiei. Vă rog frumos, stimată doamnă comisar, să ne dați explicații. Care este poziția actuală a comisiei? Vă mulțumesc, domnule președinte. raportor. Are cuvântul raportoarea. Merci, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt atât sau chiar puțin surprinsă, mirată. Negociem asupra acestui text de un an de zile și am reușit să ajungem la un acord cu grupul liberal și am văzut că s-a dat o indicație de vot care este exact contrarul acordului la care am ajuns. Deci am descoperit că înțelegerea la care am ajuns cu grupul liberal nu a fost respectată. Am ajuns la plenară, dar uite că nu a fost respectată înțelegerea. Domnul Sercas, dați-mi voie să vorbesc, spune doamna Macie. Grupul socialist propune Grupul socialist și mai ales domnul Cercas doresc ca Comisia Europeană să facă o nouă propunere. Dar, domnule Cercas, discutăm de un an de zile și dumneavoastră propuneți anumite lucruri și de un an de zile nu am reușit să ajungem la un acord. Dar ce sens are să reîncepem? Eu cred că și timp de 10 ani de zile, dacă discutăm, tot nu o să ajungem la o înțelegere. Am folosit toate instrumentele, dar nu cred că o să ajungeți vreodată la un acord cu mine sau cu altcineva. Deci ce sens are să, să tot primim propuneri din partea comisiei pentru că noi nu o să ajungem la o înțelegere dumneavoastră și grupul socialist refuză un tratament egal pentru acești imigranți, deci nu există egalitate de drepturi între uh, lucrătorii imigranți și lucrătorii din Uniunea Europeană. Președintele spune, doamnelor și domnilor, când de Dejen de ulular un momento. Vă rog să nu mai fluierați, să nu mai urlați, o să aplicăm regulamentul. Comisia executivă în acest moment trebuie să ne spună dacă își menține propunerea sau nu. Dați voie doamnei comisar să ia cuvântul ca să ne spună că, în afara faptului că va transmite acest mesaj obiectiv uh, către colegi, deci să ne spună dacă își menține sau nu propunerea. Aveți cuvântul, doamnă comisar. Domnule președinte, cred că nu uh, puteți să dați vina pe mine după această discuție neclară că voi transmite răspunsul uh, acestei discuții colegiului și apoi Comisia vă va informa după ce uh, va avea loc uh, discuția din cadrul Comisiei. Bueno, por, por consiguiente. Deci, spune președintele, în consecință, doamna comisar tocmai ne-a spus foarte clar un lucru și anume că pentru moment nu-și retrage propunerea. Asta spune dumnea ei. Vedem după aceea ce se va întâmpla. Acum Comisia nu își retrage propunerea. Acum vom trece la următorul raport a doamnelor uh, Jimenez Beseril și Lopez în ce privește Ordinul European de Protecție. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm entonces votamos ahora el conjunto de la propuesta de la Comisión. Votăm întreaga propunere a Comisiei. Deci votăm, acum vă repet, raportul doamnelor Jimenez Beseril și Lopez. Am cerut cuvântul, domnule președinte, ca să vă reamintesc faptul că votul de astăzi este deosebit de important, spune doamna raportor, pentru a transmite un mesaj clar Consiliului, mai ales pentru acele țări membre care nu au acest ordin european de protecție. E foarte important pentru a putea proteja victimele, pentru ca ele să trăiască fără să le fie teamă. Suntem uh, în fața unui fenomen în, de mare amploare în care victimele suferă și de aceea trebuie să le protejăm mai bine. Foarte bine, spune domnul președinte. Doamna Romero și dumneavoastră aș ceru cuvântul? Suntem două, coraportare, domnule președinte. Aș vrea și eu să reamintesc ministrilor liberali din Uniunea Europeană că în momentul de față este deosebit de important să sprijinim acest text pentru a apăra drepturile fundamentale ale femeilor. Decizia se află între mâinile ministrilor liberali și a altora care nu au fost de acord cu această inițiativă. Vă mulțumesc! Cele două coraportare au putut să se exprime. Am adoptat un amendament și acum votăm propunerea în ansamblu său astfel amendată. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votamos el proyecto de resolución legislativă por vot. Și acum proiectul de rezoluție legislativă vot prin apel nominal să deschizi. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă cu o mare majoritate. Felicitări doamnelor raportoare. Trecem acum la raportul doamnelor Bauer și Head în ce privește traficul de persoane. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 2, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm textul original al articolului 4, prima parte, vot până pe nominal, s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Amendamentul 3, spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm acum. Votăm acum întreaga propunere astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă și proiectul de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. s-a adoptat cu mare majoritate. Trecem acum la raportul doamnei Grisbe. Acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Nu sunt amendamente. Trecem la proiectul de rezoluție legislativă. Votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la raportul domnului Luhan, coeziunea teritorială, socială și economică. Votăm um, con, considerentul 6, mă scuzați, vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul 20, tot vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra votația. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm întreaga rezoluție, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. con moțiuni de Se cierra votación. S-a închis votul și se adoptă cu mare majoritate. Foarte bine. Doamnă, domnule Melan. No time.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 Primero sobre el informe. Explicațiile de vot. Mai întâi, în legătură cu raportul Moraes, are cuvântul domnul Mastela. Mastela nu no este.